rog să uh, colaborăm urgent pentru o procedură accelerată în uh, a doua lectură. Să depunem cu toții toate eforturile, toate eforturile, să mă ajutați să găsim o bună linie de compromis. Dacă nu reușim să facem acest lucru și ajungem la o a doua lectură convențională, atunci influența Parlamentului va fi considerabil redusă și atunci nu uh, putem să ne așteptăm că uh, vom avea uh, un Consiliu care să fie pregătit să adopte parte din poziția noastră. Atunci vom putea să uh, supunem, să depunem amendamente, dar trebuie să obținem pentru ele majoritatea calificată și dacă mă uit la situația noastră și la interesele noastre, atunci îndrăznesc să spun că vom pierde mai degrabă decât vom câștiga într-o astfel de situație. De aceea, marea mea rugăminte la toți este, vă rog, ajutați-mă să încheiem acest dosar cât mai repede, cu cât mai multe teme clarificăm cu Consiliul acum, cu atât mai puternică va fi influența Parlamentului European în acest dosar. Eu am încredere că odată ce ne uh, reușim să colaborăm și să ne punem împreună toate eforturile, uh, toate grupurile politice vom reuși să găsim uh, un compromis cu Consiliul care să fie în favoarea Uh, bunăstării animalelor. Acum suntem uh, în decursul negocierilor și de aceea uh, vă rog, vreau să vă spun foarte clar că avem următorul trilog pe 12 noiembrie, așadar joi. Raportorii din umbră sunt uh, invitați și dacă nu vor putea să veni, atunci nu vor putea să vină, o să-mi uh, o să le spun, o să le transmit în scris ce s-a discutat și apoi poate pe 20 noiembrie vom primi uh, poziția comună a Consiliului, astfel încât pe 24-25 noiembrie am putea să ținem uh, următorul trilog, astfel încât Consiliul pentru Agricultură din decembrie, dacă Uh, vom putea să uh, dacă vom putea să găsim până atunci un punct comun, atunci, pe 15-16 septembrie, se va putea deja vota acest proiect. Sunt încă puncte unde noi nu știm exact care este poziția Consiliului. Noi am transmis poziția noastră asupra acestor puncte. Uh, dar așteptăm încă poziția Consiliului. Totuși, eu am mare încredere că vom putea colabora bine și vreau să mulțumesc acum și reprezentanților președinției suedeze, pentru că din iulie am avut o colaborare foarte intensivă care a necesitat multă energie și timp, dar eu cred că a fost o colaborare foarte bună și uh, mulțumesc foarte mult tuturor celor care au fost implicați în uh, aceste discuții. Bine, grație, onorevole. Vă mulțumim, doamnă Iegle. Mă bucur că ați avansat în această activitate și sunt convinsă că toți deputații vor răspunde la apelul dumneavoastră. Acum uh, dau cuvântul doamnei Sârbu. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie, în primul rând, să mulțumesc și eu, uh, doamnei Iegel, pentru foarte buna colaborare și, de asemenea, și celorlalți uh, colegi raportori. Cred că am ajuns în această fază a negocierilor și pentru că am reușit să discutăm și să ne punem de acord asupra unei poziții din punctul meu de vedere un acord cu consiliul este esențial în acest context și cred că putem să obținem uh, um, în această negociere um, cam tot ceea ce ne-am propus dacă avem și suportul colegilor noștri. Um, nu doresc să intru foarte mult în amănunte pentru că a făcut uh, doamna Egel o prezentare. Vreau doar să spun că am ajuns uh, la un compromis în unele, la unele articole Uh, ca de exemplu metodele de sacrificare care reduc la maxim suferința animalelor, speciile pe care de dispariție, dar uh, sigur că avem și alte puncte uh, cruciale pentru noi care încă rămâne să, să le discutăm uh, și să le negociem uh, în uh, următoarele noastre întâlniri. Vreau să vă asigur de întreaga noastră, întregul nostru suport pentru bunăstarea animalelor, uh, să vă cer și eu din nou uh, sprijinul și uh, uh, să vă spun că sper, chiar sper să, să avem un rezultat foarte bun. Vă mulțumesc încă o dată și sunt convinsă că vom mai discuta în curând acest subiect. Grazie, Mulțumim. Doamna McGuinness are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc lui Elizabeth Iegle pentru felul în care a abordat acest uh, dosar. A prezentat poziția în mod foarte sincer și eficient. Cred că colegii au primit, um, și alți colegi au primit multe e mail în ultima vreme de la comunitatea științifică um, îngrijorată de directivă. Nu știu în ce măsură sunt la zi cu situația așa cum ne-a prezentat-o Elizabeth astăzi, dar sunt îngrijorat de articolul 8 și articolul 16. Și poate, în încheiere, Elizabeth poate face referire la aceste două articole în legătură cu um, diferența dintre cercetarea fundamentală și cercetarea um, aplicată. Uh, Uh, uneori e vorba de temele de cercetare și nu de bunăstarea animalelor. Trebuie să răspundem în mod clar celor din comunitatea științifică care își pun probleme în legătură cu această problemă, pentru că și ei doresc să avantajeze bunăstarea animalelor, dar doresc să existe un echilibru între nevoile comunității științifice și um, modul în care vede lucrurile societatea în sens larg. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc, domnul Bolson. Tac. O, doamna Bolson, mă scuzați. Doamna Bolson. <laughs> Det här är inte enkelt därför att det... Mulțumesc. Vă mulțumesc, uh, doamne Iegle, pentru această activitate extraordinară, nu e ușor, există diferențe mari de atitudini între activiștii uh, din acest domeniu și anumiți oameni de știință. Există încă probleme nerezolvate, dar evocate de doamna Iegle. De exemplu, problema controalelor. De când sunt în Parlament știu că se scriu texte de legi dar apoi, în practică, nu se întâmplă nimic. Deci, controlul este un element uh, important. De asemenea, în discuția privind uh, primatele de dimensiuni mari, Consiliul uh, are o exigență și anume că trebuie să se poată face cercetare în domeniul tuturor bolilor, de exemplu, în domeniul diabetului. Eu cred că Consiliul nu are dreptul să ne impună acest lucru primatele trebuie folosite în cercetare dacă e vorba de boli neurologice, dacă se fac cercetări asupra creierului și modul în care sunt transmise semnalele neurologice. Acolo se pot folosi primatele de dimensiuni mari, nu în cercetarea în domeniul unor boli destul de banale pentru care există alte soluții. Trebuie să recunoaștem faptul că în domeniul farmacologic acest lucru este important pentru că femeile ca mine cu o vârstă mai înaintată care înghit tot felul de medicamente pentru a evita diabetul, trebuie să poată face acest lucru, dar nu în detrimentul Uh, cercetării uh, folosind animalele. Doamna Evans are cuvântul. Poica Santos. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și eu, domnule Iegle, pentru modul în care a abordat aceste negocieri și pentru faptul că e implicat pe raportorii din umbră în uh, toate fazele acestora. Am așteptat această legislație de ani de zile și prioritatea grupului nostru este să ne asigurăm că avem, uh, că obținem o legislație uh, mai fermă decât cea care există, uh, să impună reguli mai ferme pentru testarea pe animale, se prevadă un calendar de eliminare a primatelor mari din această cercetare și să ne asigurăm că metoda de autorizare a testării este cât mai riguroasă. În articolul 2 considerăm că statele membre trebuie să poată să mm, mențină în vigoare reguli mai stricte decât cele din aceste uh, act legislativ chiar după intrarea sa în vigoare la nivel european. În legătură cu articolul 8, dorim să se facă o revizuire acestui text de comisie, mai ales în legătură cu folosirea primatelor uh, primatelor mari. Nu cred că, că putem uh, să avem standarde mai puțin ridicate sau să ne permitem un limbaj vag în legătură cu aceste aspecte. Colegii știu că lobbyurile sunt uh, puternice și ne impun să fim foarte preciși în legătură cu aceste lucruri și să evităm exprimările vagi. Doamna Iegle propune să crească numărul inspecțiilor. Mă bucur de asta. Cred că poziția dânsei uh, este una legătură cu care am putea obține un acord cu Consiliul, să se asigure măcar două inspecții pe an, un lucru bun. La articolul 37, uh, cred că trebuie să facem uh, în continuare referire la etică. E vorba de evaluarea etică, nu evaluarea proiectului, așa cum uh, vrea Consiliul. Alți colegi au abordat detalii în discuții, nu, voi, nu le voi aborda pe toate, dar uh, Cred că trebuie să continuăm uh, negocierile cu Consiliul așa cum a avut ele loc până acum, uh, să încercăm să obținem un acord dacă e posibil, dar nu renunțând la poziția Parlamentului. Cred că avem nevoie de legislație mai fermă în acest domeniu pentru a influența cercetarea științifică, pentru a, reduce, a, a folosi alte alternative și a reduce numărul animalelor folosite pentru experimente. Luis? Mulțumesc, domnule președinte. Toții știm că acesta este un subiect foarte delicat uh, care ne trezește sentimente profunde, pentru că tuturor ne plac animalelor, câteodată animalele sunt chiar membri ai familiei. Iată de ce trebuie să, um, să ascultăm toate perspectivele. Ne-am am desfășurat o, lungă, o, o muncă foarte lungă, am discutat cu oamenii de știință în mandatul anterior și am ajuns la o concluzie echilibrată, astfel încât sper că acest uh, nou Parlament, cu mulți deputați care nu au avut ocazia să participe la această activitate, să ducă mai departe uh, acest mm, uh, compromis pe care l-am obținut cu multe eforturi acum câteva luni. Colega Iegle, care este un deputat cu uh, o bogată experiență, uh, cu o sensibilitate foarte fină și cu multă înțelepciune, va ști să ducă mai departe această activitate cu ajutorul uh, raportorilor din umbră, bineînțeles, Iată, deci, vreau să manifest sprijinul, înțeleg cât de grea este această muncă. Cu toții uh, Știm foarte bine că este un subiect important, e, nu e nevoie decât să deschidem uh, Uh, să intrăm în căsuța noastră de e-mail să vedem cât de important este acest subiect, dar iată, aș dori să-mi uh, exprim disponibilitatea de a coopera în vederea obținerii unei soluții din partea grupului socialist. Vă mulțumesc! Grazie, Luis Capula Santos. Mulțumesc, Luis Capula Santos. Are cuvântul Alberdes. Da. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să îi mulțumesc în numele grupului meu politic lui Elisabeth Iegle ei și tuturor celor care au colaborat la acest uh, text bun. Vreau să spun și faptul că dacă nu găsim un regulament rezonabil, atunci nu vom acționa în interesul protecției animalelor, pentru că știm că cercetarea poate să fie, de fapt, externalizată în afara uh, teritoriului european. Așadar, dacă aceste experimente nu mai au loc sub controlul nostru în Europa, ci altundeva, nu vom rezolva nimic. De aceea, dacă nu reușim să găsim, să ajungem la un regulament rezonabil, atunci uh, nu e bine. Această temă delicată uh, nu este una pentru dezbateri uh, politice, ci este o temă de care trebuie să ne ocupăm și pe care trebuie să o rezolvăm și să nu ajungem în situația în care să nu mai putem să uh, promovăm și să ne impunem punctul de vedere. De aceea, mulțumesc colegilor care au lucrat la această temă și uh, doamnei Iegle și sper să ajungem la o soluție în interesul acestor animale. Mulțumesc, Albert. Acum are cuvântul doamna Kössinger. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc mult uh, doamnei Iegle pentru uh, acest raport extraordinar în Austria. Deja din 2005 avem o lege foarte modernă cu privire la protecția animalelor uh, cu, care are dispoziții foarte restrictive. Mi se pare că e foarte important că în uh, acest uh, domeniu al uh, uh, în domeniul agricol nu, să nu existe niște dispoziții mai restrictive cu privire la ecocondiționalitate. Dar cred că aceste controle pe care le propune doamna Iegle sunt uh, foarte bune și sper să uh, aibă aprobarea majorității Parlamentului. Este ultima intervenție. Mulțumesc. Ultima intervenție domnului Ia. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei Iegle pentru acest raport foarte bun și eu m-aș bucura mult dacă am reușit să obținem susținerea grupurilor, tuturor grupurilor politice pentru că acesta ar fi răspunsul potrivit la problema existentă. Aș dori să mă refer la ceea ce a spus colegul Alberdes și să menționez două uh, lucruri, două lucruri care pe mine m-au preocupat întotdeauna. Acum câțiva ani eram responsabil în uh, Bundestagul German uh, din partea grupului creștin, social-creștin-democrat pentru protecția animalelor. Și, sigur, noi, ca și legislator, trebuie să avem mare grijă să nu uh, creăm niște noi uh, portițe pentru, uh, pentru testările pe animale. În Germania, dacă noi uităm la statistici, test, experimentele pe animale au, uh, s-au înmulțit și uh, acestea sunt uh, uh justificate față de publicul larg prin uh, faptul că sunt cerute de către directiva RICI de către punerea în aplicare a acestora. Deci trebuie să avem grijă ca în procesul legislativ să nu ducem la creșterea numărului de experimente pe animale. Și în al doilea rând, există cercetare care, până la urmă, fac ca experimentele pe animale să nu mai fie necesare. Dacă ne gândim la cercetările la nivel celular, molecular, cred că am ajuns la un nivel foarte ridicat de cercetare. Și Uh, ar fi important să recunoaștem, să ajungem la o recunoaștere, o certificare a acestor metode de cercetare. Și aș dori să rog pe colega uh, noastră să uh, introducă și acest lucru în text. Să vedem că există metode de cercetare care ne dau recunoscute, ne dau șansa să renunțăm, să înlocuim experimente, multe experimente pe animale la nivelul experimentelor celulare sau moleculare, uh, avem uh, metode care dau uh, rezultate satisfăcătoare, fără să folosim animalele. Mulțumesc! Ei, a questo punto ringrazio tutti. Vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile dumneavoastră. O felicit și eu pe doamna Iegle și urez succes pentru a duce cu negocierile la bun sfârșit în timp util. O întreb dacă dorește să reacționeze uh, în încheiere, înainte de a încheia acest punct de pe ordinea de zi. Vă rog. Da, domnule președinte, aș dori să fac acest lucru. Vreau să spun încă o dată, mulțumesc tuturor, foarte mult tuturor colegilor Uh, pentru contribuțiile lor. Toate aceste intervenții exprimate astăzi uh, sunt intervenții asupra unor puncte asupra cărora Consiliul încă nu s-a explicat. Uh, doamna Paulsen, um, știți, Comisia Uh, simte că este supra-solicitată dacă trebuie să aibă grijă de toate lucrurile de controle, de exemplu, controle suplimentare. Acestea trebuie să fie realizate de statele membre și cele realizate de comisie să fie doar uh, sporadice. Trebuie să discutăm cu comisia încă o dată și de aceea eu cred totuși că soluția potrivită sunt uh, inspecțiile sau controlele neanunțate la fața locului și va trebui să găsim un compromis care să uh, care va supăra un pic pe toată lumea, dar uh, să fie un compromis pe baza uh, textului propus de noi. Ceea ce nu putem să facem, și vreau să spun lucru, acest lucru foarte clar, nu putem să ne întoarcem la textul comisiei. Doamna Evans, um, unele dintre amendamentele dumneavoastră merg în această direcție. Vreau să le spun tuturor colegilor că amendamentele uh, care uh, vorbesc despre organizațiile pentru protecția animalelor, le recunosc, le uh, accept. Este dificil să mai introducem astfel de amendamente. Suntem în faza de compromis și cred că trebuie să lucrăm pe textul pe care l-am uh, adoptat deja. Vreau să vă asigur pe toți că sunt uh, în discuții cu toate organizațiile pentru protecția animalelor, chiar dacă acest lucru uh, îmi cere uneori, uneori foarte multă energie și foarte mult timp. Știu pozițiile organizațiilor pentru protecția animalelor. În ultimele săptămâni am vorbit cu toate și am întrebat ce doresc și cu o singură excepție a unei persoane dintr-o organizație, Um, doar o singură persoană a dorit o a doua lectură. Toate celelalte organizații pentru protecția animalelor au fost uh, mulțumite de uh, rezultatele obținute până acum și de linia pe care o propun. Dacă ne uităm la directiva veche, la cea din 1986, aceasta este una învechită. Nici noi, nici Comisia nu suntem în stare să aducem, uh, să punem pe picioare o nouă directivă, pentru că această temă, acest subiect este foarte dificil. Așadar, acum facem în sfârșit acest pas, după 1986, și suntem în fața unei uh, mari responsabilități. e vorba de principiul celor 3 R. Reducere, eliminare și perfecționare. Și în acest punct uh, suntem uh, ne despart lumi de, de punctul pe care speram să-l putem atinge. În uh, Germania, protecția animalelor este ancorată în Constituție, avem uh, o legislație foarte puternică și vorbim aici despre o directivă. O directivă care permite statelor membre să uh, pună în aplicare legislație pentru protecția animalelor. Și sper că acesta va fi rezultatul uh, directivei la care lucrăm. Mulțumesc foarte mult pentru contribuții și vă rog să mă susțineți ca să reușim să ajungem la obiectivul nostru. Mulțumesc, Elisabeth. Îți urez mult succes. Uh, ai întreaga încredere a comisiei noastre și sperăm să încheiem negocierile înainte de Crăciun. Dacă e posibil, trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. E vorba de evaluarea și analiza planului de acțiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010. Planul de acțiune pentru bunăstarea animalelor se va termina în curând, dar de aceea e nevoie de un nou plan pentru a face bilanțul situației și de a desena liniile directoare pentru viitor, Comisia a decis să facă un raport de inițiativă pe această temă și raportorul desemnat este doamna Paulsen. Dau acum cuvântul doamnei Paulsen ca să ne prezinte acest raport. Vă rog! Tack, herr ordförande och ärade kolleger. Det här är ju... Stimați colegi, trebuie să continuăm uh, discuția pe care am avut-o cu doamna Iegle. Fiindcă aici ne confruntăm cu aceleași probleme și, în egală măsură, reprezintă o chestiune delicată foarte dezbătută la Parlamentul European, care trezește emoții foarte puternice. La fel ca subiectul bunăstării animalelor. Poate că vi s-a părut că am discutat despre subiecte mai puțin delicate, dar nu, pot, nu putem să ne oprim aici, fiindcă trebuie să răspundem în fața cetățenilor noștri. Această chestiune este una crucială și ține de uh, calitatea societății măsurată, care se manifestă în modul cum tratăm noi animale, animalele. Parlamentul European nu are competențe în acest domeniu pentru a se ocupa de animalele de companie, câini, pisici și papagali și așa mai departe fiindcă uh, dar mulți cetățeni consideră că noi am putea lua hotărâri în ceea ce privește animalele de companie. Dar aici uh, este vorba despre animale folosite în sectorul agricol, iar în momentul în care desfășurăm această dezbatere, sunt de părere că ar trebui să ne aplecăm mai mult asupra unor chestiuni de subsidiaritate. Este vorba de aspectele economice și birocratice ale protecției animalelor. Aici vorbim despre abatoare, bineînțeles, dar, până la urmă, agricultorul uh, și nimeni altul are sarcina morală și economică. și tot el se bucură de avantaje și suferă uh, dezavantajele pe care le aduce bunăstarea animalelor. Iată, deci, că în raportul meu am încercat să împart uh, lucrurile în trei categorii. În primul rând, se pune întrebarea în ce măsură a, și-a îndeplinit promisiunile comisia. După aceea, mai important pentru noi uh, este analiza rezoluției Parlamentului din 2006. Aici a fost raportor doamna Iegle. Cum a fost aceasta pusă în aplicare și în ce măsură Comisia a ținut cont de această rezoluție? și voința Parlamentului European pe care și-a exprimat-o la ora aceea. După aceea s-a încercat includerea unor aspecte noi, bineînțeles, pe baza rezoluției adoptate de Parlament. Fiindcă nu cred uh, că trebuie să ne îndepărtăm prea mult de documentul asupra căruia am căzut uh, la un acord la ora aceea, chiar dacă era vorba de un alt, uh, o altă legislatură. Trebuie să căutăm aici o continuitate a activității parlamentare în ceea ce privește, privește solicitările noastre și cerințele Parlamentului. Avem uh, un, uh, un text în rezoluția Parlamentului care stipulează faptul că trebuie să se țină cont de noile tehnologii, de evoluțiile științei și descoperirile făcute în domeniu. Există acest Animal Welfare Quality Project care dorește să ofere uh, indici științifici în ceea ce privește îngrijirea uh, și creșterea animalelor. Aș dori să vă dau un exemplu foarte clar. Puii. Știți uh, foarte bine că aceștia sunt, sunt uh, legați într-un lanț, sunt agățați într-un lanț în momentul în care sunt anesteziați. Se filmează cu o cameră de luat vederi piciorușele puilor și se declanșează o alarmă în momentul în care apar leziuni pe picioarele puilor. Bineînțeles că dacă avem o crescătorie cu mii de pui, uh, există cazuri în care uh, unii pui mor zdrobiți, dar trebuie să încercăm ca numărul leziunilor să fie limitat. Iată deci că avem această alarmă care se declanșează în momentul în care, sunt, în care apar leziuni. Ar trebui să ne întrebăm, poate, dacă oare nu ar trebui să existe astfel de uh, indicatori în afară de legislația de protecție a animalelor clasică, fiindcă astfel am uh, avea, ave, am avea date exacte și solide. Comisia s-a ocupat îndelung de acest subiect în, ultimul, în ultimii ani. Dar, bineînțeles, nu atât de mult cât ne-am fi dorit noi. Mai e timp la dispoziție, iar Comisia poate profita de această perioadă pentru a obține rezultate. Se pare că, la ora actuală, Comisia așteaptă, fiindcă, iată, avem un nou tratat, o nouă comisie, și uh, există oarecare incertitudine în ceea ce privește viitorul, în termeni concreți. Însă, vreau să vă spun că cu Direcția Generală Sanco ne bucurăm de o cooperare excelentă și aici nu s-au manifestat uh, nu s-a manifestat o opoziție la posibilitatea unui acord între instituțiile noastre. Privind către viitor, aș putea spune că mă bucur de ajutorul tuturor raportorilor din umbră. În ceea ce privește unele puncte cheie uh, centrale, esențiale, pentru ca acestea să fie elaborate pentru viitorul plan de acțiune. Nu cred că putem uh, crede în mod rațional că putem ține cont de toate dorințele exprimate în acest domeniu. Noi trebuie să ne concentrăm asupra punctelor centrale pentru legislație în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Repet ceea ce am spus uh, la dezbaterea anterioară și anume, controlele de punere, privind punerea în aplicare sunt foarte importante. Oare are rost să elaborăm o nouă directivă privind transportul animalelor, dat fiind că noi știm foarte bine că controlul transportului animalelor există mai mult sau mai puțin în unele state membre. Acesta este un fapt, pur și simplu. Tehnologiile noi există și acestea și acestea sunt fascinante. Iată, de exemplu, GPS-ul. Astfel încât se poate verifica, se poate controla transportul animalelor, durata acestuia, temperatura la care sunt ținute animalele, gradul de umiditate și așa mai departe. Toate aceste date pot fi înregistrate. fiindcă avem mijloace informatice pentru a trata această masă de date. Răspunsul care mi se dă este foarte ciudat, și anume că supravegherea prin GPS a transportului animalelor ei bine, aceasta încalcă protecția, încalcă uh, protecția vieții private a șoferului de uh, camion să spunem, e bine, eu nu înțeleg acest, acest lucru. Toți șoferii de tiruri sunt controlați prin uh, GPS pentru a ști unde sunt, unde se află, uh, unde se opresc, chiar și când se duc la uh, toaletă două-trei minute. Am putea noi să, să înțelegem prin asta că nu au dreptul la viață privată? Ar trebui să ne spunem oricum că la lucru nu, la lucru nu e, nu înseamnă că este vorba de viață privată și nu se pune problema respectului vieții private în momentul în care șoferul care transportă animale este supravegheat prin, uh, prin GPS, la fel ca și șoferul de taxi, de pildă, pe șosele. Dar, iată, sistemele GPS există, dar nu sunt folosite. Și, așa cum am mai spus, trebuie ca acum um, să ne restrângem și să găsim un număr de puncte centrale. Bineînțeles, voi întocmi o listă cu doleanțele Parlamentului European și trebuie să nu uităm până la urmă că aici e nevoie de progres. Trebuie să mergem înainte și să înțelegem că tehnologia ne oferă noi posibilități. Există un domeniu important pentru Comisia pentru Agricultură. Și anume, un nivel ridicat de protecție a animalelor reprezintă un punct central al discuției asupra valorilor în general, a valorilor politicilor noastre agricole, a valorii politicii agricole comune. Bunăstarea animalelor reprezintă unul dintre argumentele cele mai solide în ceea ce privește menținerea părților cele mai importante ale politicii agricole comune, PAC. În egală măsură, sunt de părere că bunăstarea animalelor ne va garanta animale sănătoase, iar acest lucru reprezintă un element crucial al sănătății publice în Europa, fiindcă animalele maltratate care au nevoie de medicamente, de produse farmaceutice, dăunează sănătății publice, fiindcă în acest fel se vor apărea antibiotice multirezistente. Eu am uh, întocmit un raport privind uh, acest subiect și îl cunosc foarte bine, astfel încât nu trebuie să existe un conflict între sănătatea publică și bunăstarea animalelor. Trebuie să evităm pe cât se poate utilizarea antibioticelor în sectorul agricol și să ne gândim la sănătatea copiilor și nepoților noștri. Eu aș dori să aibă loc un seminar privind descoperirile științifice, cercetarea, în uh, luna ianuarie sau februarie. Și sper să fiți de acord cu mine, sper să Sper să îmbrățișați această idee. Nu știu dacă se poate face acest lucru, dar sper din tot sufletul. Fiindcă, iată, avem atâtea descoperiri științifice de pe urma cărora am putea beneficia. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamnă Paulsen. Acum uh, vom începe dezbaterea. Avem mai multe persoane înscrise la cuvânt, dar mai întâi dau cuvântul doamnei Iegel, având în vedere legătura dintre punctul discutat anterior și acesta. Elizabeth, mă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamne Paulsen, ca raportor. Da, într-adevăr, există o legătură între cele două teme. Strategia pentru protecția animalelor 2006-2010 um, a uh, suscitat din partea noastră tocmai un uh, uh, astfel de demers cu privire la reducerea testărilor pe animale, pentru că lucrurile se leagă și am discutat deja acest lucru. Doamna Paulson, vreau să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Tocmai am citit un pic prin document. Cred că este un document foarte bun și e foarte bine, cred că vreți să folosiți ca bază uh, raportul Parlamentului, care a fost pe vremea aceea unul foarte controversat, dar până la urmă s-a ajuns la un rezultat foarte bun. Aș dori doar să exprim o rezervă cu privire la punctul pe care dumneavoastră l-ați menționat, acest raport de inițiativă se referă la animalele utilizate în agricultură. Acesta a fost și obiectul uh, raportului din 2006. Uh, și la vremea aceea, noi, în Parlament, după dezbatere, am ajuns la concluzia că noi, ca și Parlament, putem să cerem aceast, ca acest document să se aplice tuturor animalelor. Da, cele folosite în agricultură, într-adevăr, dar s-a vorbit și la directiva cu privire la uh, uh, experimentele asupra animalelor. Uh, s-a menționat acest lucru cred că noi avem o responsabilitate pentru toate animalele. Am spus și atunci acest lucru și mi-am adus aminte și acum când ați vorbit de transporturile de animale, care sunt, într-adevăr, o temă controversată și delicată. Oare un câine care uh, uh stă 10 ore într-o cușcă mică în timp ce e transportat uh, nu are aceleași drepturi ca și un uh, animal uh, folosit în agricultură. De aceea cred că ar trebui ca să ținem minte că e nevoie să protejăm toate animalele și poate reușim să includem în raport acest lucru. Mulțumesc, doamna Iegre. Continuăm cu García Pérez. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei Paulsen, pentru abordarea sa. Pot să spun încă de la început că grupul uh, meu va coopera cu dânsa um, pe această temă. Uh, vorbim aici despre bunăstarea animalelor și cred că trebuie să spunem clar faptul că Calitatea înseamnă că producția în sine nu este suficientă. Trebuie să se impună standarde ridicate mm, și uh, trebuie, aceasta trebuie promovată ca valoare adăugată pe lângă producători. După expirarea planului actual, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să vedem dacă s-au respectat uh, elementele principale ale planului anterior și dacă trebuie să adaptăm lucrurile pentru a răspunde noilor provocări. Um, se aplică standarde în bunăstarea animalelor, există probleme legate de cercetare, trebuie să introducem indicatori de bunăstare animalelor, e nevoie de o participare mai largă, deci este esențial să evaluăm cei cinci piloni pe care s-a construit acest plan, cum au funcționat, ce a făcut comisia și să vedem dacă avem nevoie de noi indicatori. Deci, așteptăm documentul pentru a vedea în ce măsură ne permite să facem progrese și să atingem obiectivele stabilite în planul de bunăstare animalelor actual. Gracias, señor presidente. La verdad es que los animales nos sirven de compañía. Mulțumesc, domnule președinte. Animalele pot fi animale de companie, pot fi mâncate, sunt folosite în cercetare sau sunt folosite la munci agricole și altele. Parlamentul a abordat problema uh, de multe ori în ultimii ani Doamna Egle are dreptate și doamna Polson are dreptate în ceea ce au spus. Uh, trebuie să abordăm lucruri legate de alimentele pentru animale, transportul animalelor. Am uh, ascultat și membrii ai comunității științifice care au venit aici în fața noastră și lucrurile pe care le-au spus uneori uh, se ridică împotriva ideilor preconcepute cu care am venit noi în Parlament. Uh, în mass media, în publicații și așa mai departe, se spun uh, tot felul de lucruri, uh, dar trebuie să spun că uneori noi avem sentimente și idei preconcepute care nu se bazează neapărat pe realitate, pentru că noi nu suntem oameni de știință, suntem mm, reprezentanți ai cetățenilor. Deci, trebuie să folosim mijloacele pe care ni le oferă Parlamentul European pentru uh, a stabili indicatori obiectivi în legătură cu bunăstarea animalelor odată pentru totdeauna. Nu putem spune dacă lucrurile sunt bune sau proaste fără dovezi științifice pe care să bazăm această evaluare. Avem nevoie de experiență empirică, adică valoarea obiectivă nu are nicio legătură cu punctul nostru de vedere subiectiv ca persoane e nevoie de informații obiective pentru a avea uh, un raport mai echilibrat. Deci aș spune comisiei în primul rând că trebuie să ne spună când va va publica acești indicatori obiectivi pentru bunăstarea animalelor pe care se vor baza propunerile pe viitor. Și atunci vom putea începe să aplicăm acești indicatori în Uniunea Europeană și să răspundem astfel uh, dorinței ONG-urilor și altor uh, părți interesate și chiar uh, să sugerăm aceleași standarde țărilor terțe. Dorim ca animalele să beneficieze de bunăstare de la naștere până la momentul sacrificării, nu doar atunci când sunt importante pentru noi. Bunăstarea animalelor trebuie să fie permisă de-a lungul întregilor vieți în cadrul și în afara Uniunii Europene. Asta ne cer cetățenii și asta ne cer și organizațiile uh, ONG-urilor. Doamna McGuinness? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnei raportor, pentru observații și aș vrea să abordez trei elemente. Uh, Ați vorbit despre nevoia unei noi directive în domeniul transporturilor. Uh, unii colegi au spus că este o chestiune controversată. Mă tem că acest parlament, acest parlament totdeauna dorește o nouă uh, directivă, uh, chiar și când e vorba doar de lipsa de implementare a legislației actuale. Deci eu aș spune, atenție, poate nu e nevoie de un text legislativ suplimentar în acest domeniu. De fapt, Comisia și autoritățile competente trebuie să implementeze complet regulamentele existente în domeniul transporturilor. Dragi colegi, trebuie să avem grijă aici să nu adăugăm acte legislative care poate nu vor fi aplicate niciodată. Deci, haideți să facem presiuni pentru implementare. Dacă nu se fac inspecții, trebuie să întrebăm Comisia în ce uh, țări nu se fac inspecții și ce mm, face Comisia pentru a asigura că se vor face aceste um, inspecții în legătură cu transportul uh, cailor uh, pentru sacrificare, o chestiune uh, în care sentimentele sunt implicate. Um, colegii din nou cer legislație mai fermă, dar de fapt ceea ce avem deja la nivelul legislației nu se aplică. Deci, încă o dată, presiune pentru implementare în legătură cu uh, antibioticele în cantități mari date animalelor, uh, animale exploatate excesiv, um, ar fi ilegal dacă s-ar face acest lucru și dacă există cazuri de reziduuri excesive în statele membre, în statul membru respectiv autoritățile competente ar trebui să abordeze acest lucru. Uh, deci aici trebuie să fim foarte atenți cu cuvintele pe care le folosim. Eu aș spune că problema nu este exploatarea uh, excesivă în agricultură. Uh, cred că problema, o problemă majoră este și uh, medicamentele în exces prescrise oamenilor. Am participat la o discuție pe această temă și în mandatul trecut și Cred că legislația în acest domeniu este corectă. Am dorit și am reușit să ne concentrăm pe toate animalele, pentru că dacă ne interesează bunăstarea animalelor, cred că nu trebuie să ne gândim doar la cele folosite în lanțul alimentar. Aș uh, spune de asemenea că nu numai agricultura extensivă poate pune probleme legate de bunăstarea animalelor. Poate în aceasta se poate identifica mai ușor unde pot uh, apărea probleme de bunăstare, dar am văzut uh, uh, și ferme mici unde bunăstarea animalelor nu era asigurată, unde oamenii nu știau cum să facă lucrurile bine pentru că nu aveau cunoștințe suficiente în creșterea animalelor. Deci, un lucru trebuie să fie integrat și anume că bunăstarea tuturor animalelor este la fel de importantă. Sper că vom conlucra cât de bine. Vă mulțumesc! Grazie, McGuinness, onorevole... Mulțumesc, doamna Gladfelder. Meggyőződésem, hogy eh, a fókatermékek kereskedelmének betiltása egy nagyon fontos. Mulțumesc. În legătură cu produsele eh, de la foci, care au fost introduse, am, noi am uh, interzis importarea acestor, uh, unor dintre aceste produse în, în Uniunea Europeană pe baza unor uh, precedente legate de bunăstarea animalelor. Cred că putem impune astfel de restricții la importuri și în alte domenii. Când uh, sunt importate în Uniunea Europeană anumite produse agricole și aceste progrese, aceste produse de fapt provin din crescătorii care nu răspund normelor noastre, aceste importuri nu ar trebui autorizate. Când face presiune asupra agricultorilor um, să folosească metode din ce în ce mai scumpe, agricultorii pot riscă să nu mai fie competitivi um, în comparație cu agricultorii din afara Uniunii care nu respectă metodele din Uniunea Europeană. Doresc să vă aduc aminte faptul că în Ungaria, care are graniță cu Ucraina, dacă nu reușim să producem ouăle în, uh, cu profit, în mod suficient de competitiv, din cauza uh, Uh, reglementării foarte, reglementărilor foarte stricte în legătură cu mărimea uh, cotețelor, uh, ouăle pot fi pur și simplu importate din Ucraina, unde nu există norme de mediu sau de protecție animalelor. Aș dori să mai fac o observație. Trebuie să examinăm toate măsurile legate de bunăstarea animalelor și din punctul de vedere al productivității. Nu mă gândesc aici doar la profitabilitatea economică, ci și la faptul că diferitele măsuri uh, pentru bunăstarea animalelor provoacă o creștere a cantității de alimente folosite. Nu uitați că o tonă de alimente în plus implică și folosirea unui metru cub de apă în plus. Deci, prin aceste măsuri, impunem creșterea cantității de apă folosită în crescătorii cu uh, mai multe mii de metri cubi și, uh, de asemenea, în mediu ajung uh, uh, mii de metri cubi de deșeuri în plus. Are cuvântul acum domnul Aniu. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc despre consecințele neintenționate ale legislației. Um, Prima se referă la cotețe sau cuști, despre care a vorbit uh, colegul din Ungaria. Mortalitatea în sisteme uh, în cuști este, de fapt, mult mai mică decât mortalitatea în sisteme în care păsările se mișcă liber. Și eu sunt uh, producător de uh, ouă și am uh, probleme am probleme pentru că uh, animalele mele sunt crescute în, uh, în uh, spații deschise și în momentul în care în momentul în care trec uh, păsări, un fel de pescăruși pe deasupra uh, spațiilor acestora libere, uh, găinile se sperie atât de tare încât fug și se rănesc. Am uh, auzit despre această interdicție a creșterii în cuști uh, dacă cumva aceasta intră în vigoare în, prim, în 1 ianuarie 2012, vom ajunge să importăm uh, un, o mare cantitate de ouă din afara Uniunii Europene, unde păsările vor fi ținute în cuști. Deci aș dori ca Uniunea Europeană să nu introducă această măsură, ci să găsească o măsură mai structurată și să ofere industriei mai mult timp de adaptare. Bine. José Bové, ce la parola. Jose Bove are cuvântul. Mm, în introducere, aș spune că înțeleg foarte bine intențiile doamnei Paulson, dar cred de asemenea că trebuie să spunem în introducere că obiectivul nostru este să creștem animalele și nu să producem carne. Și cred că acest lucru implică alt raport cu animalele, acela de Crescător de animale, nu de producător de, ca- de carne. Deci, cred că ar fi bine să plecăm de la această noțiune de bază. Aș avea câteva observații. Mai întâi, în legătură cu folosirea antibioticelor. Acest lucru pune o problemă animalelor, dar pune o problemă și mai gravă uh, pentru cei care lucrează în agricultură, mai ales în de la... crescătorile de porci. La MSA ont démontré que la pentru că analizele făcute în Franța au arătat că rezistența la antibiotice în crescătorile de porci era proporțională, proporțională cu mărimea crescătoriei. Cu cât erau mai mulți porci în crescătorire, cu atât rezistența salariaților uh, Uh, crescătoriei uh, la antibiotice era mai mare. Deci, iată, o problemă legată de sănătatea umană, acest tip de aliment de alimentare animalelor uh, și alte produse folosite în crescătorii. Mm, nu trebuie să ne punem atât problema concurenței între state, ci problema modului în care anumiți producători europeni, pentru a nu fi obligați să aplice normele europene stricte, își delocalizează producția în afara Europei, în Thailanda sau Brazilia și apoi um, obțin subvenții pentru a aduce înapoi activitatea de creștere a păsărilor, de exemplu, în Uniunea Europeană. Nu e normal ca o întreprindere ca Du în Franța, uh, unul dintre cei mai mari producători uh, europeni primește subvenții pentru exportul în Africa, dar primește și subvenții pentru uh, readucerea păsărilor sale din Brazilia în Uniunea Europeană. Deci, iată, uh, reajungem păi din nou la dezbaterea pe care am avut-o în legătură cu creșterea uh, vitelor în Brazilia. Are acum cuvântul doamna, domnul Bolenicica. Mulțumesc, domnule președinte. Multe dintre argumentele folosite astăzi uh, poate ar trebui uh, evaluate um, pe un fond mai larg. Ieri am vorbit despre sectorul lactatelor. Adevărul este că dorim să producem din ce în ce mai mult și aceasta este o cauză a problemei, pentru că uh, s-a creat o adevărată industrie de produse farmaceutice um, pentru produsele folosite pentru uh, sporirea producției de lapte. Același lucru este valabil și pentru producția de carne. Iată care e problema astăzi. Mm, în dorința de a atinge normele de calitate și de a răspunde în același timp uh, așteptărilor consumatorilor pentru produse ca laptele sau carnea de porc, folosim din ce în ce mai multe antibiotice în procesul de producție. Animalele trăiesc uh, mai puțin, în consecință, cât trăiește uh, astăzi uh, o uh, vacă de lapte și cât timp produce lapte înainte de a fi sacrificată. Um, speranța sa de viață este rezultat direct al folosirii antibioticelor. Acest lucru e valabil și în creșterea porcilor. Uh, producția de carne este ultimul pas din lanțul de producție. Trebuie să evaluăm durata de viață a acestor animale și ce se întâmplă în, în în timpul acestei vieți a porcilor sau puilor. Altă problemă este aceea legată de animalele de companie. S-a vorbit și despre ele astăzi și aici lucrurile trebuie evaluate mai în detaliu. Nu e vorba doar de transport. multe animale de companie, eh, numărul animalelor de companie care iau avionul sau alte mijloace de transport este destul de mic. Cred că lucrurile trebuie introduse într-un context mai larg. Eu nu am animale de companie, dar văd ce dau vecinii mei câinilor lor. Le-am auzit spunând, eh, pisica sau câinele era cură de slăbire și nu primește decât un biscuit pe zi. Dar din ce ai făcut biscuitul acela? Și suferă pisica sau câinele pentru că trebuie să, să aștepte o zi întreagă ca să-și primească următorul biscuit? O tem e, doskonale wiedzieć. Sunt lucruri care se întâmplă sub nasul nostru, trebuie să ținem cont de ele. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnul Sicheschi care cuvântul.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 domnia sa și-a ales să țină această cură de slăbire și iată, vedem, bineînțeles, rezultatele. Stawiamy wysokie standardy w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. To dobrze. Bun. Haideți să discutăm serios acum despre bunăstarea animalelor și să avem standarde europene foarte înalte în acest domeniu. Așa cum am spus, acest lucru oglindește nivelul uh, nostru de civilizație. Standarde înalte aduc, standardele înalte aduc cu sine costuri suplimentare, ceea ce înseamnă că producția europeană este mai puțin uh, competitivă decât producția în alte părți ale lumii. Producătorii noștri au de pierdut în urma acestui fapt, fiindcă consumatorii aleg produse care sunt fabricate um, în locuri unde nu se respectă standardele europene. Noi trebuie să ne asigurăm că aceste standarde sunt respectate și asta pentru produse din import. Căci doar așa vom putea compensa pierderile suferite de producătorii noștri. Și noi le datorăm acest lucru producătorilor noștri. Această discuție ar trebui să se manifeste și în negocierile OMC. negociatorii noștri, negociatorii din partea Uniunii Europene la Organizația Mondială a Comerțului ar trebui să includă aceste aspecte în poziția lor. Domnul președinte, mulțumesc uh, foarte mult. Uh, acest uh, această chestiune este foarte importantă și ar trebui să ne concentrăm asupra ei. Următorul vorbitor, domnul Iar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că planul de acțiune pentru protecția animalelor 2006-2010 a fost unul foarte bun și a suscitat discuții numeroase la nivelul Uniunii Europene. Iată de ce trebuie să continuăm acest proces. Trebuie să discutăm această chestiune la momentul oportun, fiindcă Mm, fiindcă nu ne dorim programe care trebuie să înceteze brusc, care sunt suspendate brusc. Și haideți să tragem învățăminte din greșelile noastre de la primul plan de acțiune. În primul rând, birocrația. Trebuie să ne asigurăm că nu vom genera mai multă, mai multă birocrație la nivelul autorităților naționale și pentru agricultori. Aș dori să o rog pe doamna Paulsen să se aplece mai mult asupra acestei chestiuni. Mă interesează care este nivelul de aplicare în statele membre, fiindcă nu are rost să avem un nou program în momentul în care există țări sau regiuni în Uniunea Europeană care sunt codași în ceea ce privește aplicarea, fiindcă altfel vom, se vor căsca prăpăstii și mai mari și oamenii nu vor mai fi motivați. O a doua chestiune la care s-a făcut referire este uh, Uh, protecția uh, în afara Uniunii Europene. Bunăstarea animalelor uh, este foarte valoroasă. Avem standarde europene pe care noi le considerăm de bun simț și necesare, iar în același timp permitem ca aceste standarde să nu se aplice la mărfurile din export, astfel încât, când stabilim aceste standarde, trebuie să ne asigurăm că acestea nu pot fi ocolite de mărfurile din export. Pentru că nu putem să facem curat numai la noi acasă. La noi acasă totul e curat, dar în afară, în afara casei, nu mă mai interesează. Iată acest lucru în ceea ce privește producția ouălor. Aici avem uh, standarde europene, s-a discutat îndelung această chestiune, dar în afara Uniunii Europene Uh, standardele sunt mult mai joase decât la nivelul Uniunii Europene și producția continuă în acest fel. Iată de ce această chestiune trebuie discutată la OMC, astfel încât aș dori să rog pe doamna raportor să sublinieze această chestiune. Mulțumesc foarte mult. La parola reprezentantă. Mulțumesc. Acum dau cuvântul reprezentantei Comisiei, doamnei Andreea Gavinelli, dar mai înainte Aș dori să spun și eu punctul meu de vedere în legătură cu acest subiect important și în legătură cu ceea ce au spus colegii. Deci mă adresez doamnei Paulsen. Suntem mândri de faptul că Uniunea Europeană are legi în domeniul bunăstării animalelor atât de avansate. Suntem mândri pentru că suntem uh, element de referință pentru multe alte zone ale lumii. Dar, de asemenea, cunoaștem riscurile uh, crearei unei concurențe nel, uh, incorrecte uh, sau de distorsionarea concurenței pentru uh, țări terțe care nu au normele Uniunii Europene, dar au acces la piața noastră. Deci, Trebuie să ne asigurăm că și cei care exportă înspre Uniunea Europeană trebuie să uh, respecte normele noastre. Altfel, uh, nu facem altceva decât să delocalizăm uh, crescătoriile acolo unde normele sunt mai puțin stricte. Este important ca la OMC să existe discuții pentru a reuși nu doar să fim un exemplu în bunăstarea animalelor, dar Uh, și pentru a impune aceste, regole, aceste reguli altor țări care exportă înspre Uniunea Europeană. Acest lucru este un element important care a fost subliniat de colegi și um, am ținut să îl subliniez și eu. Andreea Gavinelli are cuvântul acum din partea Comisiei. Nu, mă scuzați, Albert Des a cerut cuvântul. Are cuvântul mai întâi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să iau cuvântul uh, încă de la început, dar, mă rog, nu contează. Sunt de acord cu mare parte din uh, cele ce au fost spuse. Doamna Paulson, să știți că am ascultat cu mare atenție tot ce ați spus dumneavoastră și sunt de părere că cerințele noastre sunt într totul acceptabile. Așa cum a spus și domnul președinte, trebuie să ne asigurăm că nu nu avem pierde de producție în afara Uniunii Europene. Am fost uh, în uh, Brazilia și vreau să vă spun că la transportul animalelor nu se respectau condițiile de temperatură, o situație cu totul inacceptabilă. Ar trebui să se uh, includă, să includeți acest lucru în raportul dumneavoastră. nu putem să impunem standarde agricultorilor noștri europeni, dar să închidem pur și simplu ochii când vine vorba de exporturi. Domnule Bove, ați vorbit despre antibiotice. Aici trebuie să avem mare grijă. Când făceam uh, parte din uh, Parlamentul German, eram deputat în Parlamentul German, mă ocupam de bunăstarea animalelor. Și atunci sistemele de uh, cuști nu erau uh, cele mai performante și uh, se foloseau uh, și uh, statisticile arătau că consumul de antibiotice în crescătoriile de pui în momentul transportului erau foarte, erau foarte ridicate. De exemplu, la, la crescătorile de pui, pui care sunt crescuți în aer liber au un, costum, un consum de antibiotice de 12-15%, în pui în momentul transportului, pentru pui în momentul transportului, avem consum de antibiotice de numai 6%. Unul dintre colegii noștri spunea că rata cea mai ridicată a mortalității puilor este când aceștia sunt crescuți în aer liber. S-a vorbit aici și despre animalele de casă. Eu am acasă un cățeluș, un Golden Retriever. Când eu Uh, pregătesc, uh, uh, când eu pregătesc cina, el vine tot timpul lângă mine, uh, dând din coadă. Și vreau să vă spun că mă mustră conștiința. Câteodată mă gândesc că uh, cățelușul meu duce o viață mai bună decât mulți oameni pe, pe pământul acesta. Uh, stă pe canapea, îi dau eu de mâncare, uh, are o situație mult mai bună decât uh, atâția oameni, atâția copii de pe, de pe lumea asta. Și iată, trebuie totuși să ne stabilim prioritățile, să ne concentrăm uh, asupra protecției animalelor în uh, afara Uniunii Europene și asta nu doar pentru a ne liniști conștiințele. În Germania s-a discutat îndelung transportul animalelor în Liban. Această dezbatere s-a oprit. Acum am văzut poze de uh, fotografii în care apăreau vaci atârnate de picioare, dar iată, situația nu mai continuă așa, dar experții privind bunăstarea animalelor din Germania nu s-au interesat deloc de condițiile în care sunt crescute și transportate aceste animale în Liban, de pildă. și cred că, cred că condițiile nu s-au schimbat uh, prea mult uh, în Liban nici astăzi. Mulțumesc. Yeah. Mulțumim, Albert. Într-adevăr, este un subiect important uh, și cu toții trebuie să ne implicăm în aceste lucrări. Acum, înainte de a da cuvântul doamnei Paus, îmi dau cuvântul reprezentantei comis- reprezentantului Comisiei, Andreea Gavinelli. Andrea Gavinelli. Grazie, <clears throat> onorevole De Castro. Bun. Mulțumesc, domnule De Castro. Salut întreaga comisie și mulțumesc uh, doamnei Polț în numele comisiei pentru acest raport de inițiativă. Mă ocup de acest sector la Comisia Europeană de Protecție Animalelor de 15 ani deja. Doresc să spun în primul rând că nu există un moment mai oportun decât acesta pentru un raport de inițiativă al Parlamentului European. Ceea ce s-a schimbat de la raportul precedent încoace și modul în care va arăta planul următor este legat de mm, schimbarea la nivelul responsabilității Uniunilor Europene față de cetățenii în acest domeniu. Noul tratat a um, introdus uh, sau include un articol uh, în legătură cu bunăstarea animalelor, nu mai e vorba doar de un protocol. Uh, până acum, Parlamentul era doar consultat pe această temă, acum va fi implicat uh, conform procedurii de codecizie. Atitudinea cetățenilor nu s-a schimbat, uh, rolul animalelor în societate, după cum am spus-o de mai multe ori, este definit fie că e vorba de animale de companie sau găini uh, pentru producția de ouă, e vorba de elemente din societate pe care tratatul le definește ca fiind importante. Comisia este conștientă de acest lucru și de aceea lansează un plan de investiții uh, și de linii directoare de lucru E vorba de axe pe care s-au obținut rezultate atât în sectorul științific, e vorba de Welfare Quality, proiectul mondial cel mai, proiectul cel mai mare din lume în acest sector, care a dus la un nivelul colaborării internaționale cu um, și a suscitat interesul partenerilor comerciale ai Uniunii Europene. E vorba de uh, verificarea respectării bunăstării animalelor, dar fără măsuri specifice sau standarde pentru creșterea animalelor, ci legate de animalele în sine și evaluarea pe baza unor um, elemente specifice situației animalului. E vorba de integrarea bunăstății animal, bunăstării animalelor și în agricultură, în politicile agricole. E vorba aici de un concept de calitate și Comisia a adoptat acum câteva zile un raport privind etichetarea și bunăstarea animalelor care a fost trimis Parlamentului European bazat pe un uh, studiu de fezabilitate uh, cu consultarea a 110 părți interesate din Uniune, de la crescători la cetățeni, consumatori, uh, Uh, incluzând Societatea pentru Protecția Animalelor. Nu uităm nici aspectele comerciale, iată de ce avem un raport privind etichetarea și rapoartele cu țările terse. În uh, toate întâlnirile bilaterale de liber schimb în sectorul veterinar, uh, include ca element de bază bunăstarea animalelor. Am făcut acest lucru în raporturile cu China sau Canada, precum și în cooperarea cu Australia și Noua Zeelandă. Peste puțin timp vom ratifica un acord similar cu Corea și sperăm să continuăm pe această cale. Este evident oricum că e vorba de concentrare și de un plan de acțiune clar pentru următorii ani, pentru că și partenerii comerciale ai Uniunii trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte aceste condiții pe viitor. Deci rămân multe de făcut, închei aici spunându-vă că Comisia, pentru comisie, momentul actual este o fază de tranziție importantă, nimic nu e bătut în cuie în acest uh, dosar uh, uh, amplu și complicat pentru următorii cinci ani și avem acum oportunitatea de a evolua spre politici cu interes pentru cetățenii europeni care ne cer răspunsuri și închei prin a spune uneori răspunsuri urgente în anumite dosare cum uh, este clonarea animalelor, de exemplu, Uneori milioane de cetățeni cer răspunsuri pe aceste teme și doresc să subliniez faptul că dacă există o inițiativă ca dreptul de inițiativă a cetățenilor um, prevăzut de noul tratat, dacă este un sector în care sensibilitatea cetățenilor este foarte prezentă, este acesta. Primim uh, sute de scrisoare și de e mail pe această temă și fie că e vorba de un golden retriever, de cimpanzei sau de găini, uh, acest subiect rămâne foarte important pentru cetățenii europeni. E. Mulțumim, Andreea Cabinelli. Doamna Iegel are o întrebare, aveți o întrebare specifică, vă rog. Eh, domnule Gavinelli, mi-aduc aminte că la dezbaterea cu privire la planul de acțiune, prin 2005 cândva, eh, ați spus atunci că avem nevoie în Uniunea Europeană de un standard foarte înalt de protecție a animalelor, mai ales în ceea ce privește animalele folosite în agricultură, pentru că noi, ca Uniunea Europeană, trebuie să fim un exemplu la nivel mondial. Și ați spus atunci că în, la nivel global cetățenii așteaptă astfel de standarde. Acum, ați enumerat anumite state, nu avem vreme să uh, avem un răspuns mai uh, uh, detaliat, dar ați putea să ne spuneți, să ne transmiteți în scris uh, care sunt uh, cantitățile Uh, n-ați vorbit, de exemplu, despre Brazilia. Care sunt cantitățile și care sunt uh, progresele care au avut loc în aceste țări până astăzi? Oh, signor Gavinelli? Vă rog, domnule Gavinelli. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. voi putea să vă transmit în numele Comisiei o notă scrisă în legătură cu evoluțiile la nivel internațional uh, pe această temă, care ar putea fi o bază dezbaterilor. Am ajuns, într-adevăr, am atins um, rezultate considerabile. De exemplu, Organizația Interio- uh, Internațională pentru Sănătatea Animalelor a adoptat standarde inter- internaționale pentru protecția animalelor, atât în transportul animalelor, cât și în momentul sacrificării lor. Uh, e vorba de, uh, de exemplu, în uh, situația uciderii animalelor pentru controlul unor um, boli sau în problema câinilor vagabonzi pentru a controla um, turbarea. Putem, pot să o listă detaliată a rapoartelor noastre pe această temă în mod personal. Mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Paulson pentru a, lua, a trage concluziile și apoi trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă rog. E de Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, cu toții ne facem griji din diverse motive în cadrul acestor discuții. Iar eu nu pot decât să constat că dezbaterea devine generală în momentul în care vorbim despre bunăstarea animalelor. Eu sunt uh, o bătrână care participă de ani de zile la această dezbatere și aș dori să reiau unele amănunte. În primul rând, antibioticele. Antibioticele folosite cu scop, folosirea antibioticelor cu scop preventiv este interzisă în Uniunea Europeană. Dar există oare un control asupra cantității de antibiotice folosite? Nu știu. Iar la această întrebare nu am reușit nici până azi să obțin un răspuns. Dar acest lucru este crucial în ceea ce privește bunăstarea animalelor fiindcă dacă avem un sistem pentru pui, pentru vaci, viței, pentru porci, în care se folosesc antibioticele zilnic, atunci acest sistem este inacceptabil. Bun. Antibiotici, um, animalelor li se pot da antibiotice când sunt bolnave, ca și oamenilor de altfel. Dar în momentul în care se pune problema rezistenței la antibiotice. Vă pot da un exemplu din Olanda, un exemplu de acum 10 ani, din păcate. De ani de zile existau limite foarte riguroase în ceea ce privește prescrierea antibioticelor la oameni. Dar, când venea vorba de folosirea antibioticelor la porci, limitele erau foarte, um, foarte largi, dar uh, s-a dovedit că că antibioticele folosite la animale rezistența bacteriilor mm, nu era foarte ridicată. În Suedia, însă, situația era invers. Bacteriile umane erau cele care erau mai rezistente, iar bacteriile uh, la animale erau uh, mai puțin rezistente. În ceea ce privește puii crescuți în cuști, situația este al, diferită. În Suedia, cuștile tradiționale au fost interzise. Iar în țara vecină, în Finlanda, producția de ouă este permisă prin folosirea unor cuști tradiționale. Poate că acestea nu sunt uh, vândute în Suedia. Dar, de pildă, sunt folosite pentru clătitele pe care le cumpărăm în supermarketuri. Acest, în, pentru aceste clătite se folosesc ouă provenite de la găini crescute în cuști tradiționale. Noi uh, știm foarte bine că trecerea de la sisteme ce folosesc produse chimice și medicamente către un sistem corect pentru pui, porci, vaci, necesită investiții considerabile. Dar dacă aceste sisteme noi vor fi puse în aplicare, sunt puse în aplicare, atunci ele își dovedesc rentabilitatea pentru sănătatea publică, pentru calitatea produselor și bineînțeles, pentru a garanta o viață mai bună agricultorilor, cu mai mulți bani în buzunar. Iată de ce discuția noastră trebuie să se concentreze și asupra ajutorului pentru fermieri, subvențiile oferite pentru a adopta aceste sisteme noi. Propunerea mea ar fi să se acorde credite cu rată mici. Momentul în care um, vorbim de produse din export, vreau să vă spun că sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Allora, Mulțumesc, doamnă Paulson. Și acum trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, simplificarea politicii agricole comune. În martie 2009, Comisia a publicat o comunicare cu bilanțul activităților uh, inițiate din 2005 încoace. Dar în domeniul aplicării, simplificării este, uh, acestor instrumente este foarte vast și poate include concepte foarte diferite. Comisia noastră a hotărât să facă un raport de inițiativă cu obiectivul de a clarifica anumite lucruri și de a propune anumite soluții care ar putea fi aplicate și de agricultori înșiși. Domnul Ashworth a fost desemnat raportor și îi dau deci cuvântul. Vă rog, domnule Ashworth. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Um, as you said in your... Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus și dumneavoastră în uh, remarcile de deschidere, uh, sfera de aplicare Uh, pentru simplificare este absolut uriașă. Problema mea este că acesta este un raport din proprie inițiativă și trebuie să reamintesc colegilor că asta înseamnă, conform regulilor noastre, că suntem foarte limitați la numărul de pagini și de cuvinte. Deci, domnule președinte, uh, mi se pare că uh, avem, un contrast, avem o contradicție aici. În orice caz, e clar că trebuie să ne exprimăm uh, într-un mod succint și foarte clar. Simplificarea uh, politicii agricole comune e important să facă această uh, politică mai accesibilă și mai uh, ușoară pentru uh, agricultori. Avem astăzi primul schimb de opinii deci nu am să intru în detalii prea multe, dar, în general, ceea ce vreau să fac e, în primul rând, să vă spun că această politică agricolă comună trebuie să fie mai accesibilă, să vedem cum putem să o facem mai puțin birocratică și să reducem implicit uh, costul um, costurile pentru agricol. Ceea ce înseamnă că avem cam trei domenii de activitate. În primul rând, trebuie să căutăm exemple de birocrație nenecesară, um, de o grămadă de formulare și hârtii de completat, care uh, îi supără și îi le îngreunează viața agricultorilor. În al doilea rând, ne uităm la zona unde uh, cerințele de inspecție sunt uh, um, se suprapun. Pentru că există deja niște standarde de trasabilitate și de calitate la nivelul statelor membre pe care agricultorii trebuie să le respecte. Foarte adesea, aceste cerințe uh, sunt mai mult sau mai puțin aceleași cu cele ale agențiilor guvernamentale, dar nu sunt exact la fel și nu văd de ce nu am putea să avem o armonizare a acestor cerințe, astfel încât să nu avem uh, inspecții uh, duble, un număr dublu de inspecții. Ceea ce au cerut uh, uh Comisia și agențiile uh, și și agricultorii sunt uh, uh cerințe relevante și uh, relevante și uh, nu sunt deloc exagerate. Mă refer la uh, lupta împotriva fraudei, la uh, chestiuni de ecocondiționalitate, de siguranța consumatorului și așa mai departe. Pentru a încerca să înțeleg mai bine aceste chestiuni, am avut consultări preliminare cu uh, organizațiile agricultorilor și, ale, și cu Comisia și, uh, și reprezentanții uh, președinției suedeze doresc o simplificare a politicii agricole comune. Cred că avem ocazia ca să, să arătăm că noi, ca și Comisie, vrem să promovăm ușurarea birocrației pentru agricultori, astfel încât politica agricolă comună să fie mai prietenoasă față de agricultori, să spunem așa. Și de aceea am să vorbesc cu com- colegii Uh, din comisie și individual și prin uh, grupurile, din, prin grupurile politice, pentru ca să avem un consens al tuturor grupurilor asupra acestei reforme. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Apriamo il dibattito, abbiamo già Deschidem acum dezbaterea, mai mulți colegi s-au înscris la cuvânt, dar vă rog pe scurt pentru că mai avem și alte puncte. Prima di chiudere la nostra uh, eh, commissione Uh, eh, de aceea, deci trebuie să fim cât de expeditivi. Dau cuvântul domnului Giovanni Lavia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această inițiativă, pentru că astfel putem uh, trata un subiect uh, um, important pentru întreprinderile agricole. Reforma pacului înseamnă mai multă competitivitate pentru întreprinderile agricole. Deci, cu cât reducem birocrația, cu atât uh, oamenii au mai mult timp uh, pentru a deveni mai competitive. Sunt de acord cu liniile directoare prevăzute de raportor, dar pe lângă ceea ce a prevăzut Comisia în comunicarea sa și pe temele menționate uh, pentru simplificarea respectivă uh, a pacului, cred că mai trebuie să menționăm și alte elemente. Nu aici cred că trebuie să intru în detalii, dar Poate ar trebui să dau anumite indicații în plus față de ce a spus domnul raportor. Dacă avem uh, birocrație de eliminat, avem sisteme de control uh, care generează dubluri, dar în orice caz trebuie să integrăm în uh, ajutoarele directe și controle cu al doilea pilon al pacului. Astăzi, uh, de multe ori trebuie repetate controle administrative de ordin birocratic, atât la nivelul documentelor, cât și pe teren, și acestea trebuie eliminate. Pe de altă parte, ne trebuie să mai abordăm uh, un, uh, o, un subiect. În această după masă vom discuta despre viitorul pacului după 2013. Este evident că uh, Trebuie să integrăm cele două teme și să prevedem o nouă politică agricolă, mai puțin birocratică, mai automată și în care responsabilizarea agricultorilor trebuie să fie superioară. Ei nu trebuie să fie tot timpul în serviciul structurilor administrative. Avem, de asemenea, diferențele puse în uh, relief de Direcția Generală pentru Agricultură și anume faptul că există diferențe mari de la un stat membru la altul. Nu e vorba doar de diferențele structurale între întreprinderile agricole din țările europene, ci și care se datorează unor sisteme dezvoltate la nivel de state membre pentru uh, sprijinirea agricultorilor și cred că trebuie să facă eforturi și aici pentru a difuza bunele practici care pot să contribuie la reducerea costurilor administrative pentru întreprinderile agricole. Vă mulțumesc! Madame Clas. Doamna Clas are cuvântul? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Acest raport din proprie inițiativă conține multe aspecte legate de simplificare și îi urez foarte mult succes raportorului. Vorbim uh, despre reducerea birocrației la nivel european de mult timp. Ceea ce înseamnă că e momentul să trecem la chestiuni mai precise, să vorbim despre amănuntele acestei, acestei încercări. Am discutat despre aducerea la oaltă a tuturor regulamentelor europene, ce ar fi, ceea ce ar fi inclus și OCP-urile pentru vin. Iar uh, acest pachet ar fi reprezentat un mare pas înainte în ceea ce privește simplificarea. Aș fi recunoscătoare raportorului dacă ar putea să ducă mai departe această idee. Dacă Comisia face tot ce este în putință, atunci uh, s-ar, s-ar putea să putem avea un nume de cod, cum ar fi vinul, și să obținem uh, uh, toate OPC-urile privind vinul. Asta într-un proces de căutare. Iată ce ne-a promis Comisia din punct de vedere tehnologic și nu s-a întâmplat acest lucru. Vă rog să uh, analizați această chestiune. Același lucru este valabil și pentru cereale și pentru lapte. V-am dat e, eh, exemplul vinului. Ar trebui să avem totul adus la oaltă, fiindcă, aceast, fiindcă așa lucrurile se vor simplifica. Haideți să folosim uh, computerele în avantajul nostru. Bineînțeles că statele membre trebuie să participe aici. Raportorul s-a referit și la inspecții mai riguroase, iar aici avem nevoie de o procedură uniformă la nivel european pentru a crea uh, o situație echilibrată s-ar putea ca acesta să fie unul dintre rezultatele dezbaterii noastre. Mă bucur că Comisia pentru Agricultură are acest raport foarte important și ne vom concentra asupra unor exemple foarte specifice care vor uh, intra în aplicarea PAC. Doamna Neves are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Această simplificare și reducerea birocrației nu reprezintă o noutate. Nu, nu a apărut peste noapte, este o chestiune despre care discula, discutăm de mult. Și, bineînțeles, reprezintă un subiect foarte important. Încă din 2005, în momentul în care a început acest proces, că discutăm această chestiune și Putem fi de acord că încă nu am ajuns la un progres semnificativ. Iată de ce acest subiect revine în discuțiile noastre. După mine, acest raport reprezintă un pas înainte pe calea cea bună și aș dori uh, să felicit raportorul pentru acest lucru. Sunt de părere că dat fiind uh, importanța simplificării birocrației, nu trebuie să uităm că rolul cel mai important aici îl joacă agricultorii. Comisia are unele, ini unele inițiative, ne-a prezentat unele beneficii importante, dar aceste beneficii ajung la alte organisme care care nu îi ajută în mod direct pe agricultori. Eu aș dori, cu această ocazie, să vă spun câteva cuvinte și să îl rog pe domnul raportor să nu uh, piardă din vedere importanța procesului de simplificare a birocrației pentru agricultori, care ar aduce două beneficii importante acestora. În primul rând, este vorba de timpul irosit acest timp irosit va fi timp câștigat și în al doilea rând este vorba despre energie, se poate, se va putea, agricultorii vor putea urmări obiectivul activităților. Aș dori să subliniez în egală măsură faptul că mulți agricultori, mai ales din regiunea de unde vin eu, din Portugalia, este vorba de Azore, uh, Poate și pentru că nu au un nivel de educație atât de ridicat cum am dorit noi, nu uh, reușesc să îndeplinească cerințele birocratice ale Uniunii Europene. Iată de ce se pierd unele ocazii. Aici ar fi foarte important să se tragă un semnal de alarmă în ceea ce privește înființarea unor mecanisme la nivel local, mecanisme naționale, care ar trebui să fie reglementate la nivel superior, pentru ca astfel de situații de uh, prejudiciere a agricultorilor în anumite zone să fie reduse la minim. Vă mulțumesc! Je donne la parole à Monsieur Alves. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că, în linii mari, suntem de acord cu um, raportul privind simplificarea PAC, mai ales în ceea ce privește aspecte practice referitoare la producători. Vreau să vă spun că ar trebui eh, să se cunoască mai bine procesul de beneficii care vor fi obținute în um, um în această continuare a procesului de simplificare și um, aș dori, în egală măsură, să fie exprimate aceleași îngrijorări la nivelul statelor membre și la nivelul regiunilor. Pentru că în momentul în care avem multă legislație complementară, multe regulamente, acestea de multe ori nu își aduc contribuția la procesul de simplificare și ca acest proces să-i ajute pe agricultori. Foarte multe uh, uh, cereri Ehm, la nivel local există deja în bazele de date, dar sunt tot timpul cerute producătorilor. Ar trebui să existe un proces mai simplificat la nivel local și ehm, acest, astfel nu s-ar mai cere tot timpul aceleași informații, iar ehm, producătorul nu ar mai face apel, nu ar mai folosi serviciile oficiale pentru anumite documente pe care le dețin și serviciile locale, astfel încât a, um, această simplificare, din punctul meu de vedere, ar trebui să țină cont de acest lucru. Este vorba de a extinde această simplificare la nivelul național și la nivel regional. Vă mulțumesc! Madame Kaliminski? Kalinowski. Kalinowski, sorry. Doamna Kalinowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Domnul Kalinowski, cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Mi se pare că activitatea de până acum de simplificare a PAC și de reducere a birocrației nu a reprezentat decât o reducere a numărului de instrumente și a sferei de aplicare a instrumentelor uh, rămase. Avem o posibilitate redusă de intervenție în unele piețe și dacă continuăm tot așa, atunci nu vom face decât să slăbim politica, de agric- politica agricolă comună. Cumpărări de intervenție pe piețele, cumpărările de cumpăr, intervențiile prin cumpărare pe piață sunt necesare pentru a stabiliza piețele. Piața lactatelor este un exemplu grăitor în acest sens. Simplificarea PAC nu ar trebui să știrbească caracterul comunitar al acestei politici agricole comune. Bineînțeles, simplificarea este necesară, fiindcă pacul se confruntă acum cu noi provocări, unele de natură mondială, cărora le putem face față dacă uh, Uniunea Europeană este unită. Mulțumesc foarte mult, domnul Aranz Garcia. Doamna Aranz Garcia, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că producătorii ne-au uh, spus că doresc mai puțină birocrație și doresc ca lucrurile să se desfășoare mai lin. Ceea ce este rezonabil, fiindcă tehnologia a înregistrat un mare progres în ultimii ani și ar dori să aibă un fel de sistem al ghișeului unic. Lucru de înțeles. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, am putea să abuzăm de acest sistem, de pildă OPC-ul unic. Um, OCP-ul unic este o chestiune problematică. Așa cum a spus uh, și colegul Clas, sunt unele uh, lucruri care s-ar aplica foarte bine uh, sectorului vitivinicol, dar nu sectorului produselor lactate. Dacă mergi pe website, nu vei găsi textul OCP, astfel încât uh, simplificarea excesivă este dăunătoare cetățenilor noștri. În ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor, simplificarea ne-a ajutat să avem noi instrumente în ceea ce privește producătorii, dar producătorii se plâng că sunt supuși unor presiuni din partea distribuitorilor și sunt nemulțumiți de această situație inechitabilă. Bineînțeles, trebuie să permitem producătorilor de fructe și legume să se apere de abuzuri și de presiune din partea altor operatori ai lanțului alimentar și iată, am văzut cum funcționează OCP-ul în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor. Trebuie să vedem cum stau lucrurile și cu eliminarea standardelor, pentru că aici s-ar putea să există o încercare de renaționalizare a uh, um, OCP-urilor din partea Comisiei. Acum câteva luni s-a întâmplat acest lucru în sectorul laptelui. A trebuit să analizăm uh, hotărâri luate din pripă și la momentul inoportun, care până la urmă s-au dovedit greșite. Trebuie să ne asigurăm că nimeni uh, nu dorește o renaționalizare a pacului și trebuie să ne amintim că dacă dorim să mergem mai departe cu acest proces de simplificare, s-ar putea să ne confruntăm cu o situație în care sistemul suferă mai mult și decât are de câștigat. Aș uh, dori să cer comisiei să se gândească îndelung la acest lucru și să-și amintească că și, com- și uh, compoziția Comisiei se va schimba, haideți să nu creăm mai multe probleme decât cele pe care le rezolvăm. Mulțumesc foarte mult! Tare sulla... După acest punct trebuie să votăm în legătură cu întrebarea orală despre care am discutat în această dimineață cu coordonatorii. Deci vă rog, nu plecați. Are cuvântul Albertes. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt deja în al 20-lea an de parlamentar și nu vreau să spun că vrem, vom reuși să simplificăm ceva, că vom reuși să uh, eliminăm birocrația, că nimeni nu ne mai crede dacă spunem așa ceva. Îi dure, doresc uh, mult succes uh, raportorului. Ar putea să ajungă faimos pentru că ar fi primul care a reușit să reducă birocrația, că nu reușim nici măcar să reducem parlament, uh, birocrația parlamentară. Uh, a noastră, a Parlamentului European. Nu ne ajunge timpul să vă explic uh, ce am trăit în ultimele luni cu acest statut nou al uh, angajaților este orice altceva decât reducerea birocrației. Am fost foarte, foarte ocupat și uh, se, cred că un cabaretist ar putea să facă un program absolut extraordinar uh, pe baza birocrației din Parlamentul, uh, din Parlamentul European. Eu nu vreau să spun că noi, că Europa este uh, responsabilă singură pentru birocrație și statele membre își au contribuția lor și Germania, de exemplu. Dar am făcut un, o propunere acum mai mulți ani, din păcate ea nu a fost luată în considerare și vreau să încerc din nou să uh, o pun pe tapet. Uh, Știm că în Europa, în următorii uh, ani, poate că vom avea 10-15% mai puțin uh, agricultori, agricultori. Dacă vrem, într-adevăr, să Uh, dacă vrem într-adevăr să reducem birocrația, atunci trebuie să reducem și numărul angajaților din uh, administrație, de la comisie, cei care se ocupă de agricultură. Pentru că dacă numărul agricultorilor scade, trebuie să scadă și numărul administrației care se ocupă de aceștia. Și astfel scade birocrația. Grazie, Albert. Eh, Marta... Mulțumesc, eh, Albert. Marta Rabela are cuvântul. Pe scurt, eh, domnule președinte, Uh, raportorul nu are mult uh, loc pentru uh, nu are mult spațiu de mișcare în acest raport. Eu vreau să mă refer la un singur element. Știu că în acest domeniu situația diferă mult de a un stat membru la altul, dar atunci când în, sub expresia ecocondiționalitate există foarte multe criterii, aceste controle sunt mai mult sau mai puțin constructive, uneori nu sunt constructive și atunci agricultorii sunt sancționați uh, fără să fie avut impresia să fi făcut o greșeală. Deci, Aș dori să simplificăm lucrurile. Poate ar trebui cinci măsuri esențiale care să poată fi transpuse peste tot și gata. Deci să nu complicăm excesiv lucrurile, pentru că astfel situația și obligațiile, drepturile și uh, obligațiile agricultorilor devin greu de descifrat. Aș vrea să mă, ne concentrăm pe acest element. Mulțumesc. Mm, are cuvântul Martin Ashlin. Vă rog. Mulțumesc. Mă tem întotdeauna că acest termen, reducerea birocrației, este folosit în lupta politică. Cu acesta se câștigă sau nu se câștigă uh, alegerile. Noi în Bavaria avem uh, un uh, reprezentant uh, în Parlamentul European care văd că se ocupă de reducerea birocrației, dar uh, produce în același timp uh, munți de acte. Cred că am putea, pur și simplu, să folosim noile posibilități electronice, să nu mai avem acești munți de hârtii. Așa am simplificat mult, multe lucruri. Știu că sunt multe sunt totuși multe reglementări care sunt importante și pentru uh, micii întreprinzători. Dar cred că ar trebui totuși redus numărul dispozițiilor. Ar trebui ca organizațiile comerciale uh, să aibă mai multe obligații, iar uh, întreprinzătorii privați întreprinzătorilor privați să nu li se ceară atât de multe lucruri. Uh, o mare parte din a birocrației nu are de face cu noi, ci cu cerințele privind uh, comercializarea produselor. Și acestea sunt costuri uh, mai mari de obicei pentru agricultori și de asemenea înseamnă mult timp și energie consumată. Domnul Dantin. Domnule președinte, E realist să simplificăm o politică care trebuie să țină cont de realitatea a peste un milion, două milioane de exploatații agricole, care reprezintă fiecare un uh, caz uh, în parte. Politica anterioară și-a dovedit uh, limitarea, bineînțeles, dar uh, această simplificare oare nu implică o revizuire a sistemului uh, Uh, subvențiilor individuale um, care a fost, uh, care a fost, uh, care a demarat acum 18 ani. S-a vorbit aici despre unele măsuri de simplificare, măsuri integratoare. În ceea ce privește condiționalitatea, s-ar putea să existe obligativitatea unui rezultat mai eficient decât o uh, obligativitatea mijloacelor, pentru că obligativitatea mijloacelor nu aduce întotdeauna rezultatele scontate în ceea ce privește, dat fiind uh, caracteristicile locale. Și din experiența mea am înțeles că fiecare exploatație agricolă reprezintă un caz aparte și um, nu există două situații similare. Iar uh, uh iată, pentru că am uh, multiplicat morile, avem și o multiplicare a documentelor și a hârțogăraie. Grazie a tutti quanti. Mulțumesc, domnule Donta, mulțumesc tuturor. Acum uh, întreb pe reprezentantul comisiei dacă dorește să ia cuvântul. Da? Bine, atunci dau cuvântul doamnei Vadenayer. Tout d'abord, c'est pour vous remercier, Monsieur le Président, et également Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului și dumneavoastră, domnule președinte, pentru că um, v-ați ocupat de acest raport important proprie inițiative, este foarte important ca în Parlamentul important să vorbim despre simplificare. Această activitate este foarte importantă pentru Comisie și noi am intensificat-o în perioada 2005-2009, însă acum trebuie să privim către viitor, să vedem ce mai putem face. Iată de ce consider că Contribuția Parlamentului joacă un rol foarte important, pentru că singură Comisia nu poate face multe. Are nevoie de propuneri din partea statelor membre, din partea operatorilor, din partea Parlamentului European. Iată de ce căutăm întotdeauna idei noi, aceste idei noi. În ceea ce privește viitorul, dorim să, uh, să ne sporim relațiile cu operatorii, în primul rând, și unul dintre elementele comunicării noastre din martie 2009 reprezenta Tocmai acest uh, program Avest Experience este o posibilitate ca funcționarii să intre în legătură mai strânsă cu agricultorii și să poată aplica noi simplificări. Așa cum am spus, uh, Uh, complicare, aceste complicații nu provin nu doar din legislația comunitară, ci și din uh, legislația națională și mai ales din legile regionale. Aici cred că sunt foarte multe de făcut. Vom spori aceste contacte între reprezentanții diverselor state membre. Avem un grup de experți în ceea ce privește simplificarea și cred că acesta este uh, forul potrivit pentru schimburi de bune practici. Ce se întâmplă aici ă, trebuie aflat, pentru că statele membre au o activitate foarte bogată, trebuie extins aceste lucruri la nivel european și iată, acesta, acestea sunt elemente importante pe viitor. Așteptăm ă, cu Um, mare interes conținutul uh, raportului dumneavoastră și, bineînțeles, uh, vom ține cont de acesta în, activitate, în activitățile noastre viitoare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acord, la... Bine, dacă sunteți de acord, uh, lăsăm deoparte acest punct acum. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. Domnul raportor are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte foarte pe scurt, dacă îmi permiteți. Vreau să mulțumesc mai întâi colegilor pentru contribuții. Notez că toți doresc să reducem birocrația, dar observ de asemenea că atitudinea este, am mai spus asta de o mie de ori și totuși nu s-a întâmplat nimic. Aș vrea să spun colegilor că cred cu adevărat că putem obține ceva, dar eu nu am de gând să reinventez politica agricolă comună. Acest uh, lucru uh, se va face probabil cu ocazia raportului uh, PAC-ul după 2013. Eu voi încerca să evaluez câteva domenii foarte specifice în care cred că putem face progrese. I-am ascultat cu atenție pe colegi și am identificat trei domenii cheie care revin în discuții în mod recurent. Mai întâi, accesibilitatea pacului. Am vorbit despre accesul pe internet uh, la legislația privind organizațiile comune de piață uh, și modul în care uh, ajutorul pe care pot primi fermierii pentru a interpreta regulile. De asemenea, a observat că se exprimă nevoia de a păstra o politică agricolă comună pentru întreaga comunitate. Deci, ca interpretarea la nivel local sau național uh, riscă să fie o problemă și comunicarea bunelor practici este importantă în multe domenii. Vreau să mulțumesc colegilor pentru contribuție încă o dată și încurajez să-mi transmită ideile lor pentru a le introduce în raport. Vă mulțumesc! Bine, grație! Bine, vă mulțumim, domnule Ashworth. Deci trecem mai departe. Vă urăm mult succes eh, în acest eh, dosar dificil și, dificil și delicat. Eh, sărim peste punctul 11 și trecem direct la întrebarea orală. În această dimineață am avut această discuție cu coordonatorii și uh, am tras concluzia că e nevoie de această întrebare orală adresată Comisiei în legătură cu non-paperul, documentul Comisiei, în legătură cu reforma agendei globală pentru Uniunea Europeană, deci acest acest proiect de modificare, v-am uh, distribuit o pagină, textul uh, întrebării orale, trebuie să votăm acest text și dacă uh, suntem de acord, putem să îl trimitem astfel. Sper că ați avut timp să citiți um, acest textuleț și, dacă sunteți de acord, supun formal la vot acest text. Cine este pentru această întrebare orală? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Bun. Deci, se, abține cineva? Nu. Deci, atunci, unanimitate, uh, vom trimite această întrebare comisiei. Și acum trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, măsuri specifice în sectorul agricol în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii. Comisia propune anumite modificări la regulamentul 247-2006 în legătură cu anumite măsuri specifice pentru agricultura din regiunile ultraperiferice ale Uniunii. Principalele modificări se referă la introducerea, extinderea sau adaptarea unor derogări în sectorul zahărului și a produselor lactate. Procedura pentru acest dosar se va schimba din consultare în codecizie după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009. Raportor este domnul Alves, care îi dau cuvântul pentru a ne prezenta stadiul în care se află acest dosar. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că aici este vorba de un raport privind propunerea de regulament care dorește să revizuiască regulamentul deja existent privind măsurile pentru regiunile ultraperiferice în noul cadru al OCP. Aceste, acesta ar trebui să intre în vigoare pe 1 ianuarie 2010. Părerea părților implicate a fost încă de la început să se progreseze în mod sigur pentru ca acest document să fie aprobat înainte de sfârșitul anului pentru a putea intra în vigoare la data prevăzută. Eu um, am încercat să gestionez acest proces uh, la fel iar um, vreau să vă spun că acest proces nu depinde neapărat de voința noastră. Iată de ce administrația Agri a primit propunerea comisiei abia pe 2 octombrie. Pe data de 26, Comisiul de Agricultură a primit propunerea uh, de uh, modificare a comisiei și uh, um, de curând ni s-a comunicat că Consiliul va reexamina acest dosar în urma unor uh, îngrijorări privind uh, uh, corecturile juridice efectuate de comisie. Acest subiect a fost discutat ieri în Consiliul Special de Agricultură și va fi abordat din nou. Comisia a spus că va face acest lucru în cadrul procesului de codecizie, așa cum a anunțat și domnul președinte. Noi așteptăm noua propunere a Comisiei pentru a putea demara lucrările. Comisia de Dezvoltare Regională a hotărât să elaboreze un aviz la acest raport, ceea ce înseamnă că Comisia noastră nu va putea vota raportul înainte de a avea acest aviz. Așa stau lucrurile, ceea ce face imposibil ca Parlamentul European să respecte calendarul inițial iar procesul se va desfășura acum, urmând calea codeciziei, iar calendarul uh, posibil următor va depinde de noua propunere a Comisiei cu noul temei juridic. Vă mulțumesc! Ringrazio. Vă mulțumesc, domnule Alves, și acum dau cuvântul domnului Mato, înainte de a da cuvântul uh, Comisiei Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc domnului Alves, raportorul nostru, pentru observațiile sale, precum și domnului Des, care au încercat să promoveze acest text în procedură simplificată. Ar fi bine dacă Textul ar putea fi aprobat rapid pentru a nu întârzia întârcieri, nu doar din cauza viitoarei proceduri de codecizie, ci și pentru că avem nevoie de certitudine, siguranță juridică. Toți operatorii trebuie să știe ce se va aplica de la 1 ianuarie la an, anul viitor. Aceasta este data când aceste măsuri vor intra în vigoare. Acum, ni se spune că au apărut dubii juridice. Nu sunt sigur că am înțeles foarte bine despre ce e vorba. Am citit articolul 6, care e foarte important. În acesta se spune că produsele lactate care vor fi procesate industrial, prevederile pentru acestea ar fi trebuit să expire la sfârșitul anului. Dar pentru laptele praf se pare că prevederile vor fi extinse până la sfârșitul 2013. Cu siguranță e vorba de un interes financiar aici, dar dacă este doar o măsură tranzitorie, nu văd de ce ar apărea probleme dar fără a aduce prejudicii protejării intereselor sectorului creșterii animalelor, vom introduce un uh, amendament pentru a elimina termenul pentru excepții în articolul 6. Nu dorim ca um, această derogare să ajungă să fie valabilă până în 2013. Dorim să nu existe un termen final pentru această prevedere. După voi fi citit avizul uh, Comisiei Libe, uh, sunt sigur că vom reuși să facem un, cât de rapid un raport important pentru regiunile ultraperiferice. Eu vin din insulele Canare și știm cât este de important acolo acest raport. Mulțumesc, domnul Neveș, a doamna Neveș a cerut cuvântul. Mulțumesc, acest document este foarte important pentru regiunile ultraperiferice. Eu, ca și domnul Alves, sunt din insulele Azore și uh, am tot interesul ca acest document să progreseze cât mai repede într-un proces simplificat. S-a vorbit aici despre greutățile pe care le-ar putea întâmpina acest proces, dar vreau să vă reamintesc că este vorba aici despre un raport tehnic și uh, posibilitățile de uh, înaintare de amendamente sau de uh, aspecte suplimentare sunt foarte reduse. Dar adevărul este că s-a strecurat o greșeală din partea Comisiei în întocmirea acestui document, astfel încât el trebuie să fie revizuit refăcut și trebuie astfel să înregistrăm progres în ceea ce privește procesul de codecizie. În ceea ce privește codecizia, aș dori să menționez două aspecte. Primul se referă la faptul că prejudiciile, ca să spunem așa, acestei amânări, pentru că dacă ajungem la codecizie, atunci documentul nu va intra în vigoare în decembrie 2010, ci cu șase luni mai târziu dar aceste prejudicii nu sunt foarte substanțiale. Cred că mai degrabă vor fi simbolice, pentru că, până la urmă, producătorii interesați de această chestiune ar ar prefera, bineînțeles, să se evite această amânare și ca hotărârea să se ia cât mai repede, dar acesta este un aspect. Noi vom face tot ce ne stă în putință pentru a îmbogăți acest document și pentru a putea profita de această ocazie pentru a introduce unele aspecte în document, aspecte de pe urma cărora ar putea beneficia regiunile ultraperiferice. Să nu uităm că acesta va fi unul dintre primele documente care va ajunge la procesul de codecizie. Iată de ce uh, va fi oarecum sub lupă și, bineînțeles, uh, aici avem tot interesul să fie un document bun, iar aici un document bun înseamnă să ne dăm seama, stabilim foarte clar care sunt interesele regiunilor periferice în această chestiune. Iată de ce eu voi colabora strâns cu colegii mei din regiunile ultraperiferice. Vă mulțumesc! Bine, molto bine, grazie. Foarte bine, mulțumesc. Acum întreb, întreb pe reprezentantul comisiei dacă dorește să ia cuvântul doamna Chiara Imperiu sau domnul Etiva. Vă rog. Domnule Tiva, mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, pentru că Ședința se apropie de sfârșit. Comisia ia act